Ok, colleagues. Dragi colegi, îmi cer scuze față de domnul Bruie pentru neplăcerile pe care le-a avut la intrarea în clădire. Nu ar trebui să fie așa. Ar fi normal ca comisia noastră să se asigure că oaspeții intră mai ușor în clădire. Deci, înainte de a-i da cuvântul, aș dori să vă spun că am anulat uh, Uh, punctul 15, proiectul de aviz uh, pentru referitor la promovarea egalității de gen în sănătatea mentală și cercetarea clinică și îl înlocuim uh, cu un subiect extrem de actual, situația umanitară din Siria, pentru că de fiecare dată când dăm seara drumul la televizor, suntem îngroziți de suferința și de tragedia de la Aleppo. Uh, domnul comisar uh, și doamna Morgherini uh, știu că au încercat din sau să din răsputeri pentru că ajutorul umanitar să ajungă la oamenii din Alep și știm că situația este foarte gravă. În această dimineață au fost vizate din nou spitale în bombardamentul din 19 septembrie. 20 de persoane și-au pierdut viața în această încercare de a duce ajutoare umanitare. E o situație absolut uh, tragică. Domnul de Bruier este director pentru Europa, este uh, director la DG, Eco. L-am rugat să ne informeze în legătură cu ce se, va, uh, cu ce se întâmplă și uh, ne va face și o prezentare despre Haiti, pentru că și acolo, uh, în weekend, odată cu uraganul, foarte multe persoane și-au pierdut viața. Dacă doriți să continuați convorbirile bilaterale, puteți să o faceți pe coridor. Uh, cei care doresc să participe la ședință sunt invitați să-l asculte pe domnul de Bruier. Da, uh, eu cred că ar fi mai bine să mă uh, scuz eu pentru această întârziere. A trebuit să particip la o ședință de la Consiliu și îmi pare rău că m-am lăsat așteptat. Uh, știu că mai urmează să vină în următoarele câteva minute o colegă. Uh, n-am văzut-o încă, dar știu că e pe drum spre sala de reuniune. Doamnă președintă, în uh, introducere ați spus ce era mai important. Uh, poate ar fi bine uh, să încep nu numai prin a mă scuza, ci și prin a mulțumi Parlamentului European și Comisiei dumneavoastră pentru felul în care urmăriți uh, evenimentele extrem de îngrijorătoare și pentru sprijinul pe care ni-l acordați ni l-ați acordat cu ocazia dezbaterii plenare și cu ocazia rezoluției. Această rezoluție și această dezbatere au fost foarte, sunt foarte importante pentru noi încercăm împreună să ne aducem o contribuție nu la o soluție a problemei, nu m-aș hazarda, ci la o ușurare a situației umanitare uh, la fața locului, în încercarea noastră de a limita deteriorarea situației. Încercăm uh, ca acest sprijin politic uh, pe care ni-l acordați să-l transpunem în fapte. Inițiativa care a fost adoptată de către comisarul Silianides împreună cu uh, doamna Mogherini în urmă cu 10 zile vă este cunoscută. Până atunci n-am uh, jucat uh, rolul în așa numita task force umanitară Uh, la care a participat și Stefan de Mistura și ISSG-ul uh, la negocierile de la Geneva. După cum știți, uh, au existat două grupuri la nivel înalt, cea umanitară și cea vizând armistițiul. Noi am încercat să sprijinim eforturile acestor două grupuri pentru Mm, o perioadă limitată de timp, trebuie să spunem lucrurilor uh, pe nume, aceste grupuri de experți au obținut rezultate concrete. Toată lumea a fost de acord că trebuie să încercăm să construim încrederea și am uh, observat acest lucru uh, inclusiv la ONU am uh, reușit să obținem acces la uh, zone uh, asediate, dar, din păcate, procesul a fost blocat, a intervenit dimensiunea politică, cunoașteți foarte bine toate aceste aspectele, aceste, aceste aspecte și iată ne aflăm într-un blocaj total. În trecere aș mai face o observație. Toată lumea uh, urmărește sau planeta e cu ochii pe uh, Alepul de Est. Uh, dar uh, situația umanitară de acolo nu reprezintă decât vârful uh, icebergului. Uh, partea care nu se vede este mult mai gravă. Ce încercăm noi acum și subliniez, încercăm să uh, obținem în Alep e de fapt un test, e o dezbatere simbolică pe teme umanitare care sperăm să ducă la o soluție sau la începutul unei, unei soluții în ce privește accesul și evacuarea. Dar nu ar trebui să, fim, uh, să fie, cum se spune în franceză, mm, copacul care ascunde pădurea, pentru că situația din Siria este tot mai gravă. Apropo, doamnă președinte, Cred că ar trebui să avem o vedere de ansamblu a situației. Ă, știm ă, ce se întâmplă în jurul orașului Mosul din ă, Irak. Mă tem de clipa în care vom avea la Mosul, în Alep și probabil și la Raqqa situații asemănătoare. Și nu știu cum vom putea să facem față acestor situații. Și nu mă refer la implicațiile geopolitice ale acestor situații, ci mă refer doar la rolul nostru împreună cu alți actori de a aduce ajutor umanitar. Și acesta, aceasta este cartea pe care încercăm să o jucăm prin această inițiativă umanitară pentru Alep. Mesajul pe care încercăm să-l transmitem la nivel oficial, uh, prin uh, contactele pe care comisarul Silianides le are și prin care doamna Mogherini le are, uh, vizată diplomația umanitară în ultimile 10 zile. Încercăm tot timpul să subliniem că e vorba de operațiune umanitară uh, ne confruntăm cu o deteriorare a situației uh, umanitare, deteriorare care se face cu viteza luminii și cred că ar trebui să ne reîntoarcem la principiile de bază ale intervenției umanitare, ceea ce nu ar trebui să, situația nu ar trebui să fie paralizată de către negocieri de chichiță sau uh, negocieri la nivel politic. Cum stau lucrurile uh, deocamdată? Știți Probabil că e vorba de două acțiuni ă, în paralel, deci evacuarea medicală, sigur că dacă avem timp la dispoziție și dacă doriți pot să intru și în detalii, și apoi ă, în oraș introducerea de alimente, de apă și de aparate ă, care să permită salvarea uh, Uh, de vieții umane. E vorba de o aparate pentru o populație de 130.000 de persoane. Iată care sunt acțiunile noastre uh, sub egida Crucii Roșii a Organizației Mondiale a Sănătății, a ONU, am uh, disponibilizat o linie de credit de 25 de milioane de euro de ajutor umanitar, un tampon pe care l-am prevăzut în bugetul nostru pentru a sprijini și a finanța uh, orice intervenție de acest tip și împreună cu statele membre încercăm să uh, lansăm o a doua linie bugetară pentru evacuarea uh, medicală, ceea ce înseamnă că dacă Uh, oamenii sunt evacuați uh, într-una din cele trei uh, locații prevăzute pentru ei și dacă nu reușesc să fie evacuați datorită lipsei de finanțare, atunci Uh, o parte din ei ar putea să fie transferați la spitale europene. Toate uh, detaliile sunt acum în curs de uh, perfecționare, dar avem nevoie de acces de plin. Deci avem nevoie de autorizația de a intra în acest oraș, de a părăsi orașul și acest lucru nu ar trebui să fie îngradat în timp. E vorba de o operațiune umanitară delicată și să zicem că ni se uh, acordă 48 de ore înainte de un nou bombardament. Uh, acest răstimp nu e suficient, e vorba de o operațiune umanitară care trebuie să fie desfășurată în condiții minime de intervenție. Deci, în momentul de față, sunt acordate compensații partenerilor și altor părți avem uh, Uh, schimburi cu guvernul uh, sirian pentru a ne asigura că asistența umanitară este acordată și sperăm să avem coordonarea ideală, optimă între diversii parteneri. În ceea ce privește evacuarea medicală, e foarte greu de prevăzut numărul de persoane care vor trebui să fie eva uh, evacuate. Conform prevederilor, um, estimărilor s-ar părea că e vorba de 700 de persoane, iar partenerii noștri Uh, va trebui să, vor trebui să identifice persoanele care au uh, nevoie urgentă de evacuare, femei, copii, persoane în vârstă. Sigur că trebuie să evacuăm în primul rând uh, pe cei care au fost victimele bombardamentelor, dar sunt și persoane care sunt bolnavi cronici și care trebuie și ei să fie evacuați. Trebuie ca aceste persoane să fie scoase din Alepul de Est, nu va fi ușor, <laughs> nu va fi ușor și va trebui să îi uh, ducem uh, uh, într-un loc lângă granița cu Turcia, unde avem un site unde aceste persoane ar putea să fie îngrijite. Iată care sunt care e situația. Nu vă pot spune mai mult în această dupămasă. Așteptăm rezultate negocierilor cu privire la accesul și autorizația de acces și sperăm ca omologii noștri să înțeleagă mesajul nostru. E vorba de operațiune umanitară. N-aș dori să vă răpesc, răpesc uh, prea mult uh, timp. Uh, deja suntem în întârziere datorită faptului că am sosit mai târziu. Președintele întrerupe pe vorbitor. Vă rog frumos, dacă doriți să aveți convorbiri private, să o faceți în afara sălii. E greu să avem o uh, ședință în condiții optime dacă sunt și bisericuțe în sale. Deci vă rog frumos, Jean-Louis, te rog. Uh, mă apropie de concluzie. Ne aflăm într-o situație de facto care a fost creată de către Turcia și de către autoritățile turce. Mă refer la zona de graniță, Gerard Bruz. Este o zonă uh, care este sigură de facto. Nu, securitatea nu este garantată de nicio rezoluție internațională. Nu știm dacă personalul militar poate să intre sau are acces uh, la această zonă și care sunt regulile neoficiale, să zicem, care se aplică în această zonă. E vorba de 3.000 de sirieni, dar nu e o cifră confirmată, care ar putea să folosească această instalație pentru a trece granița și pentru a se întoarce acasă. Aș dori să mai spun doar un lucru Uh, tot în legătură cu Alep. Bineînțeles că totul are de-a face cu acordarea autorizației, dar și să ne asigurăm că operațiunile sunt posibile. Grupurile armate, opoziția siriană, uh, toate părțile implicate care au spus că susțin inițiativa europeană. Și printre acești interlocutori se află și guvernul turc, pentru că avem uh, nevoie de acces la unul dintre punctele de trecere a frontierei și ne-au asigurat și până acum ă, această asigurare a fost transpusă în fapte, deci am fost asigurați că vom beneficia de sprijin pentru punerea în aplicare sau pentru desfășurarea acestei operațiuni. Rămâne să vedem însă cum evoluează lucrurile. M-am referit la Mosul, ă, dar e o, un nume care ne va um, preocupa pe viitor. Ă, ne îngrijorează însă situația la granița cu Iordania, pe care o cunoașteți foarte bine, partenerii noștri se confruntă cu mm, pun cu, cu operațiuni uh, umanitare ad hoc uh, pentru a salva viața a 80.000 de oameni care se află blocați în această regiune uh, de graniță Uh, nu avem prea mult timp, aș putea să intru în detaliu. Bineînțeles că vă stau la dispoziție pentru orice întrebări suplimentare. Nu vreau să par uh, pesimist, dar în ziua de astăzi avem impresia că uh, din punct de vedere umanitar ne aflăm uh, în foarte aproape de prăpastie, de hău. O, ne vom confrunta cu o situație cu care ne-am mai confruntat în, în trecut. Donatorii și-au ținut promisiunile. Am reușit să obținem acești 25 de milioane de euro, banii au fost uh, pus la dispoziție, banii sunt uh, disponibili. S-ar putea ca Irakul să pună o problemă de subfinanțare. E o situație diferită, dar în ceea ce privește Siria, banii, fondurile vorbim de bani pentru uh, salvarea, pentru cruțarea de vieți umane. Dar problema, din punctul meu de vedere, este politizarea situației umanitare. Avem de a face cu uh, o situație extrem de gravă, uh, a bombardamentul convoiului umanitar, a dus la o paralizare totală a acțiunii umanitare. Și dacă nu luăm acțiuni uh, cât mai repede cu putință pentru a-i convinge pe decidenți că prezența noastră acolo nu vizează bunăstarea, ci cruțarea de vieți uh, nevinovate. Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul colegilor, aș dori să subliniez foarte clar. N-am primit autorizarea. Cine acordă această autorizare? Și de ce e așa de greu să obținem această autorizare? În uh, Siria există Alepul de Est, această zonă de la granița cu Iordania, apoi granița cu Turcia, aceste zone așa zise sigure. Ajunge vreun tip de ajutor umanitar în aceste zone? Deci, iată două tipuri de întrebări. Cine blochează accesul? Guvernul sirian, forțele rebere, uh, opoziția de ce nu putem uh, trimite ajutor în aceste zone? Și aș dori să știu dacă ajunge vreo formă de ajutor în aceste zone. În legătură cu prima întrebare, răspunsul deocamdată este foarte simplu. Autorizația trebuie să fie acordată de către guvernul sirian. Când uh, convoiul umanitar uh, se va pune în mișcare, vom vedea dacă ceilalți actori, cei care nu ne-au promis că nu vor a avea vreo acțiune agresivă față de acest convoi umanitar, vom vedea dacă acești actori își vor ține promisiunea. Iată cum stau lucrurile deocamdată. Și uh, au loc în continuare uh, negocieri între ONU și uh, uh, RCRC și după aceea vom vedea cum, care va fi uh, deznodământul acestor negocieri. Uh, în ce privește cu celelalte zone și a dou- al doilea tip de întrebări, aș dori să vă prezint lucrurile cât mai simplu cu putință. Uh, atâta timp cât uh, task force-ul umanitar a funcționat, am avut aceste, uh, acest acces acordat pentru anumite zone unde au fost depuse cereri de acces în numele ONU și a partenerilor și am avut programe lunare care au fost mai mult sau mai puțin uh, acceptate de cei care controlează zonele respective. Câteodată mai mult, câteodată mai puțin. Dar adesea bănuiam că exista totuși un fel de obiectiv politic în spatele acestui joc, să spunem. Dar, așa cum am spus, uh, situația era mai mult sau mai puțin satisfăcătoare, dar procesul acum a luat complet uh, sfârșit. Și acesta este motivul pentru care, de exemplu, unul dintre mesajele pe care i l-am uh, transmis domnului de Mistura, după ce Rusia și SUA au încetat să își mai vorbească. Am trimis acest mesaj. Uh, permiteți uh, acest, uh, acestei task force umanitare să funcționeze. Chiar dacă nu are nicio legătură politică cu procesul, haideți să nu dezmembrăm această platformă pentru că este singurul loc în care s-a obținut uh, întrucâtva rezultate. Săptămâna trecută acest task force s-a întâlnit, uh, cred că și în această săptămână se va întâlni, dar bineînțeles că dacă partenerii se uh, uh, se ascund în spatele negocierilor politice, nu va funcționa. Foarte clar. Mulțumesc, Enrique Guerrero și după aia doamna Hautala. Sí, muchas gracias, señor de Brouwer. La verdad es... Vă mulțumim, domnule de Brouwer. De fiecare dată când veniți în fața comisiei noastre, discutăm despre teme dramatice, despre tragedii. Dar, pe de altă parte, într-adevăr, ne oferiți de fiecare dată informații detaliate și ne dăm seama că chiar vă pasă de ceea ce faceți și chiar considerați că asistența umanitară este importantă. Noi le suntem, bineînțeles, recunoscători tuturor actorilor în domeniul umanitar pentru toate eforturile pe care le fac în astfel de teatre de, de război. Ieri am avut posibilitatea de a discuta cu comisarul Stilianides uh, care mi-a spus câte ceva despre aspectele practice ale eforturilor domniei sale și ale doamnei Mogherini. Era vorba despre evacuarea aceasta medicală, despre, bineînțeles, aducerea de alimente și uh, apă, Uh, dar, uh, bineînțeles, toate aceste inițiative depind de accesul pe care convoaiele umanitare îl pot avea pe teren. Ne aflăm într-un, în fața unui paradox. Dumneavoastră spuneați că marea problemă este tocmai uh, politizarea procesului, implicarea tuturor actorilor politici care încearcă să acapareze până la urmă lumina reflectoarelor. Și această, aceste eforturi ale actorilor uh, a devenit un impediment uh, pentru ajutorul umanitar. Dar paradoxul este reprezentat tocmai de faptul că această politizare ne ajută, pe de altă parte, să ajungem la cei uh, care au nevoie de ajutorul nostru. Uh, deci, iată, aici uh, rezidă paradoxul. Un conflict precum acesta ne obligă până la urmă să ne asumăm un rol politic. Săptămâna trecută, Parlamentul a dezbătut o rezoluție pe tema Siriei. Rezultatul a fost clar, uh, condamnăm orice fel de formă de atac asupra convoaelor umanitare și asupra spitalelor. Ehm, condamnăm de asemenea asedierea unor uh, orașe și în același uh, timp ne dorim ca Uniunea Europeană să-și asume rolul uh, politic necesar în contextul acesta dacă e ca, um, dacă într-adevăr Uniunea Europeană își dorește să uh, Uh, continue eforturile umanitare. Doamna Hautela, vă mulțumesc foarte mult. Mă întreb uh, cum anume ținem cont de nevoile speciale ale femeilor și uh, fetelor în contextul acesta umanitar. De ce spun asta? Pentru că știm că, în special în momentul de față, în Siria crește numărul de căsătorii forțate ale copiilor și de asemenea ne confruntăm cu uh, violențe de sorginte sexuală și nu de fiecare dată nevoile speciale ale femeilor și fetelor sunt luate în considerare. Vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu mine și dacă da, cum anume încercați să ameliorați situația. Domnul Noizer, mulțumesc în primul și în primul rând pentru prezentarea dumneavoastră. Prezentarea dumneavoastră, până la urmă, este șocantă pentru că arată cât de puțin putem face în momentul de față. Dar în același timp, este important faptul că, iată, Uniunea Europeană este dispusă să ajute, că dispune de finanțarea necesară. Din păcate, însă, iată, posibilitățile politice ale Uniunii Europene sunt limitate în, în situația aceasta. Sunt de acord cu uh, Enrique care spunea că, mm, într-adevăr, avem, din păcate, nevoie de o dimensiune politică dacă e să oferim asistența umanitară necesară cetățenilor din Alep. Tocmai de aceea regret faptul că Uniunea Europeană nu este capabilă să fie mai activă pe scena mondială și uh, uh, regret faptul că Uniunea Europeană lasă în continuare uh, Rusiei și Statelor Unite ale Americii rolul primordial în context. Spuneați că a existat un fel de task force umanitar care a reușit să, să obțină rezultate o perioadă. Acum acest task force nu mai este eficient, eu vreau să vă întreb cine negociază cu islamiștii din Alepul de Est. Dumneavoastră spuneați că singura posibilitate de acces este uh, sau depinde de guvernul sirian, dar eu vă întreb cum anume se negociază cu islamiștii din Alepul de Est, pentru că eu consider că până la urmă accesul în zona respectivă uh, depinde și de discuțiile cu, uh, cu aceștia. Domnul Frunzulică. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Ce se întâmplă în Siria este extraordinar de periculos pentru securitatea și apărarea europeană. Este o situație îngrozitoare. Iată, Rusia și Statele Unite se află în pragul războiului. Știm cu toții asta. Știm că rușii își îmbunătățesc capacitățile militare, au uh, adus uh, noi și noi rachete. În același timp, uh, Statele Unite ale Americii nu își pot îmbunătăți uh, echipamentele, pentru că până la urmă alegerile prezidențiale reprezintă un fel de impediment și această incapacitate a americanilor le-a permis rușilor să își asume rolul de lider. Situația este una dramatică și tocmai de aceea trebuie să cerem uh, înaltului reprezentant și Comisiei Europene uh, să insiste pe lângă Rusia și Statele Unite uh, și să le ceară acestor state să înceapă din nou negocierile de pace uh, pentru Siria. E nevoie de aceste negocieri dacă este să ajungă la un armistițiu de durată în Siria. Situația umanitară e într-adevăr înfiorătoare. Uh, Situația este acum uh, mult mai dificilă decât situația cu care ne confruntam în alte războaie. Iar uh, Parlamentul European, la rândul său, trebuie să își asume, uh, să, să-și asume o poziție foarte solidă. Situația de acolo nu mai poate să continue. Acum, uh, războiul împotriva ISIS a, ISIS a devenit cumva un uh, subiect secundar în contextul războiului din uh, Siria. Acesta este mesajul pe care vreau să-l transmit eu uh, către SAE și anume că acela că doamna Mogherini trebuie să-și asume un rol cât mai solid și cât, asta cât mai curând cu putință. Doamna Mogherini trebuie să ceară Rusiei și Americii să reînceapă negocierile. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai sunt alți vorbitori înscriși pe listă, dar am și eu o întrebare. Mulți cetățeni ne Uh, privesc uh, la televizor ce se întâmplă acolo și am primit o serie de scrisori uh, în care mi se spunea că da, se vorbește acum despre evacuarea medicală, dar um, oamenii mă întrebau dacă se discută eventual despre eva- evacuarea persoanelor celor mai vulnerabile, copii, femei. Uh, Uh, cetățenii noștri se întreabă dacă n-ar putea fi scoși de acolo uh, cetățenii care n-au nimic de a face cu războiul. Am primit foarte multe scrisori pe tema aceasta. Ce părere aveți? Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu pentru toate întrebările și comentariile. Vreau să vă mulțumesc pentru aprecierea uh, muncii pe care o demarăm noi și partenerii noștri uh, și în special lucrătorii umanitari. în calitatea mea, îmi dau seama că majoritatea întrebărilor dumneavoastră se adresează mai uh, degrabă SAE, prin urmare nu pot să-mi permit să intru neapărat pe terenul lor. Dar aș vrea să vă explic ceva ce e foarte important pentru mine. Și anume, este vorba despre relația între asistența și ajutorul um, uh, umanitar și dimensiunea politică. Am citit uh, temeiul juridic din tratat pentru asistența umanitară acordată de Uniunea Europeană, temeiul pe baza căruia ECO există. Se face trimitere aici la umanitate, neutralitate, imparțialitate. Bazele a ajutorului umanitar. Deci noi oferim ajutor umanitar nu pentru că suntem noi buni la suflet, ci pentru că tratatul ne obligă să o facem. Deci, înțelegerea aceasta interpretarea aceasta acordată conceptului de asistență umanitară este marele mesaj al Uniunii Europene. Deci, în momentul în care doamna Mogherini i-a explicat uh, ministrului Lavrov uh, sâmbătă ce anume facem noi și care e tipul de asistență pe care îl așteptăm din partea rușilor, uh, Uh, doamna Mogherini, uh, într-adevăr, își asumă un rol politic, dar în același timp pune în aplicare o agendă umanitară. Diplomația aceasta umanitară este până la urmă parte integrantă a agendei Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană este obligată prin tratat să ofere asistență umanitare. Deci, într-adevăr, există aici o ambiguitate, dar este una de natură pozitivă. Acum, în ceea ce privește caracterul uh, vulnerabil și situația din uh, Siria, da, într-adevăr, în momentul de față ne concentrăm pe uh, protejarea vieților umane, dar până la urmă situația din uh, Siria uh, este oarecum uh, similară cu cea din uh, Yemen sau Irak. Există o, o serie de acțiuni și inițiative ale Uniunii Europene care se adresează, într-adevăr, uh, uh, persoanelor vulnerabile. Dar toate aceste acțiuni fac parte din planul de acțiune al Uniunii Europene în ceea ce privește asistența umanitară. În momentul de față ne, ne confruntăm cu o încălcare flagrantă a dreptului internațional în uh, ceea ce privește asistența umanitară. Avem de-a face cu civili care sunt bombardați. Nu avem de-a face cu uh, victime colaterale. Aici este o încălcare flagrantă a dreptului internațional. Odată ce s-a stabilit lucrul acesta, dacă nu există un mecanism de follow-up, uh, se ajunge în într-o situație uh, de răscruce. Dar eu insist asupra faptului că toate acțiunile noastre se concentrează pe ajutorarea persoanelor vulnerabile și pe salvarea de vieți. Deci acestea sunt uh, ideile, principiile care stau la baza acțiunilor noastre. Uh, Doamna președinte, într-adevăr, în momentul de față ne concentrăm pe evacuarea medicală, dar evacuarea medicală îi vizează pe cei mai vulnerabili dintre cetățeni. Femeile și copiii vor fi în centrul evacuării medicale. Asta în cazul în care vom reuși să punem pe picioare uh, aceste acțiuni de evacuare mi, uh, militară. Uh, deci, aceste grupuri la care vă referați dumneavoastră vor fi cele prioritare în ochii lucrătorilor umanitari care, să sperăm, vor reuși să facă evaluările necesare. În trecut, într-adevăr, pe când situația nu era la fel de dificilă ca și acum, și mi-amintesc că am fost la un moment dat în Damasc, uh, de acum mult timp în urmă. Deci, în trecut se discuta despre armistiții la nivel local, în zone specifice, care să le permită civililor să dispară din aceste teatre de conflict. Și uh, beneficiarii direcției ai acestor acțiuni erau tocmai grupurile vulnerabile despre care vorbeați dumneavoastră. Dar genul acesta de armistiții uh, nu mai este posibil în momentul de față piață. Cine, cine este implicat în uh, negocieri? Am în fața ochilor mei o listă de grupuri uh, din opoziție, dar și grupuri uh, guvernamentale. Negociem cu toții uh, Uh, am, um, am început uh, să, să luăm legătură cu persoanele acestea încă de la Geneva, continuăm să, să purtăm discuții cu acești reprezentanți, um, am încercat să transformăm, să, să traducem absolut toate documentele în limba arabă pentru a facilita discu- uh, discuțiile, deci ne angajăm în discuții cu absolut toată lumea. Acum, în ceea ce privește uh, rebelii la nivel uh, local, uh, islamiștii, da, îmi dau seama că aceștia sunt, uh, trebuie și ei să fie oarecum uh, implicați în uh, discuție. Uh, pentru a intra în discuții cu aceste persoane, încercăm să ne folosim de know-how-ul centrelor islamice de la fața locului. Încercăm să vedem ce putem face. Azi. Ca de obicei, uh, avem un răspuns foarte uh, complet. Am putea să acționăm dacă primim autorizația să o facem. Bariera o reprezintă guvernul sirian și um, încercăm să vedem care este poziția celorlalți uh, parteneri. Deci trebuie să primim autorizația. Este inacceptabil ca civilii să fie vizați în felul acesta tot ceea ce pot să spun. Știu că din discuțiile cu domnul comisar uh, se lucrează pentru deschiderea acestor uh, canale și uh, dacă cei din guvern vor asculta, vor deschide culoarele de asistență umanitară pentru ca asistența să ajungă la cei care au nevoie de ea. Mulțumesc, știu că lucrați din greu Uh, și sperăm că în viitorul apropiat vom asista la uh, progrese. Vă rog să-l aplaudăm. Bun. Dași colegi, am început mai târziu din cauza problemelor cu intrarea în clădirea Parlamentului, dar uh, trebuie să rugăm pe directorul pentru Africa. Am rugat să vină să vorbească despre uraganul Matthew în zona Caraibelor, în special în Haiti. Androla Caminara, director pentru Africa, Asia, Caraibe și Pacific, o, o zonă foarte întinsă. Nu ne-am întâlnit până acum, deci vă uh, urăm bun venit în comisia noastră și vă mulțumim că ați venit atât de repede. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o plăcere să mă aflu aici. Înainte de a vorbi despre detalii specifice ale reacției la uragan, vreau să vă spun uh, ce facem în Haiti, ce am făcut în Haiti în uh, ultimii ani, ce am făcut uh, pe teren și ce facem acum după uragan. Avem acest briefing ar fi uh, trebuit să fie uh, distribuit, uh, iar pe ultima pagină avem o hartă pe care o voi folosi pe durata explicației mele. Câteva cuvinte despre ceea ce am făcut în Haiti în ultimii ani. Din 1995 am pus în aplicare uh, proiecte de asistență umanitară de 355 de milioane, 34 de milioane uh, au uh, fost uh, menite să îi pregătească pentru calamități pe uh, cei de acolo. Avem 25 de proiecte pentru alimentație și nutriție, asistență în caz de calamitate, uh, calamități naturale și uh, epidemie de holeră de la uh, izbucnirea uraganului uh, Matthew. Am uh, suplimentat aceste fonduri cu 1,7 milioane care au fost deja anunțate uh, vineri, în esență pentru a face fața nevoilor imediate. Am uh, făcut un studiu foarte aprofundat cu partenerii noștri de la fața locului, ce poate fi redirecționat către zonele care au fost uh, cel, cele mai afectate. Nu știu dacă aveți această hartă. Cele două peninsule din uh, estul uh, Haitiului au fost cu precădere afectate. Una dintre problemele cu care ne confruntăm și nu numai noi, uh, este accesul slab la zonele care au fost uh, afectate. De aceea, evaluarea acestor necesități nu este foarte exactă. Uh, avem uh, o idee, dar nu își cunoaștem magnitudinea problemei. Am mobilizat echipe de protecție civilă în același timp. Cealaltă componentă a ECO pe care am putut să o mobilizăm sunt 10 uh, experți din uh, țări, Danemarca, uh, Franța, Suedia, România, care sunt deja în zonă și evaluează necesitățile și ajută cu informațiile, gestionarea informațiilor logistice. Au fost făcute și oferte de către alte țări Uh, Franța 65 de uh, pompieri care erau în Martinica, dar pentru a-i mobiliza în uh, Haiti trebuie să avem un semn din partea guvernului că doresc acest lucru. De fapt, chiar ieri la, am avut o întâlnire cu ambasadorul să vedem dacă putem să mobilizăm acești oameni. Nu am primit încă unda verde. Din experiențele anterioare, mai ales uh, în urma uh, cutremului din 2010 din uh, Haiti, deci pe baza experienței acumulate atunci, este să lăsăm guvernul să coordoneze, de fapt asta și dorește guvernul, să coordoneze asistența umanitară la fața locului. Acest lucru a dus la unele întârzieri uh, în ceea ce privește mobilizarea. Este însă o linie uh, comună între noi, uh, cei de la New York. Uh, asta trebuie să facem pentru că, alminter, riscăm să avem problemele cu care ne-am confruntat și în uh, trecut. Mulți parteneri, uh, ONG-uri care nu au fost bine coordonate. Este clar că există trei niveluri uh, sau trei categorii de necesități uh, care trebuie abordate. Asta ni se spune de către ambasador uh, aici la, Bru- la Bruxelles și în Port-au-Prince mesajul pe care l-a primit șeful delegației UE sunt necesități alimentare, apă și post în zone, în unele zone practic toate casele au fost uh, distruse într-un oraș numit Jeremy, în uh, peninsula din uh, sud, uh, în estul Haiti, toate casele au fost distruse, apoi există uh, necesități pe termen mediu, e vorba de vite, e o zonă în care oamenii erau implicați în activități agricole, infrastructura a fost distrusă, deci ca să-și poată câștige, să-și câștige existența pe termen mediu și de de asemenea, mediul a fost uh, drastic uh, afectat și se va recupera pe un termen mult mai lung. În momentul de față, Națiunile Unite folosesc și uh, forțele de pace în zonă pentru a reconstrui podurile, a elibera drumurile să permită astfel uh, asistenței umanitare să pătrundă acolo unde este nevoie de asistență. În general, uh, asta am făcut. Uh, dacă doriți detalii, pot să vă spun ce am făcut exact în ce zonă. Deci o să mă opresc aici. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Dragi colegi, aveți uh, întrebări? Cred că a fost actualizată uh, informația foarte clar, doamna Teocabos. Vreau să vă salut, uh, uh doamna e din uh, țara mea și a fost uh, comisar pentru Cipru. Vreau să vă felicit pentru minunata muncă pe care ați uh, desfășurat-o și vreau să subliniez că astfel de țări precum este Haiti pot să fie lovite de un cutremur și nu pot fi protejate, așa cum s-a întâmplat și în New Orleans și în Florida nu e vorba aici însă de un uh, cutremur uh, și de o infrastructură uh, care să permită protecția. De pildă, în uh, Chile, un cutremur de 7 grade a fost un cutremur care nu a avut niciun fel de efect pentru că făcuseră tot ceea ce era nevoie ca și uh, consolidare. Însă Haiti, uh, un astfel de uh, cutremur a fost total destructiv. Uh, Uh, rețeaua de transport din Haiti uh, este distrusă, infrastructura era oricum uh, slabă, a fost nevoie de ore pentru a călători pe distanțe foarte mici. Situația este într-adevăr foarte, foarte grea. Guvernul Haiti, doamnă Caminara, nu sunt de acord guvernul poate să gestioneze fondurile venind din partea Uniunii Europene, cred că pot să gestioneze situația. Și vă reamintesc ceea ce s-a întâmplat în trecut cu Papa Doc și Baby Doc când au fost abuzate fondurile venite din străinătate, însă nu cred că asta este situația acum. Dacă dorește și altcineva să intervină? Nu. Vă rog, doamnă. Aș dori să îi mulțumesc, uh, doamne Haras, pentru cuvintele frumoase. Apreciez ceea ce a spus. Știu uh, ceea ce a spus despre Haiti și vă respect punctul de vedere. În ceea ce privește infrastructura, aveți uh, dreptate. Uh, este o țară unde infrastructura și accesul pun probleme majore. De aceea, ieri, atunci când am vorbit cu reprezentanții ONU, ne-am, ca să ne asigurăm că există acces uh, la aceste zone, mi s-a spus că forțele de pace sunt uh, desfășurate și sunt, uh, se recurge la ele pentru a asigura accesul și pentru a repara podurile. Uh, așa cum am spus, uh, reprezentanții al unor state membre sunt prezenți la fața locului, unii au experiența și uh, zestrările necesare pentru a asigura un acces uh, uh inițial. Sigur, nu pot să reconstruiască infrastructura majoră într-un într foarte scurt. Uh, în ceea ce privește dacă sau nu ar trebui să trecem prin guvern sau ar trebui să lucrăm direct, ceea ce am spus, uh, am spus că suntem în contact cu, în legătură cu toți partenerii de la faza uh, locului uh, și cu OCEA care coordonează uh, aceste ajutoare. Uh, sigur, se face cât se poate de mult o coordonare prin, uh, prin intermediul structurilor guvernamentale pentru a evita ineficiențele sau uh, lipsa de coordonare, astfel încât resursele să ajungă acolo unde este nevoie de ele. În același timp, avem 10 persoane care au ajuns la fața locului în 24 de ore uh, pentru a face o evaluare a ceea ce s-a uh, întâmplat. Avem o echipă de asistență tehnică uh, la fața locului. Am întărit această echipă tocmai pentru a avea o idee în legătură cu ceea ce se întâmplă. Deci nu e vorba numai de guvern, ci de conlucrarea cu guvernul acolo unde este posibil și atunci când acest lucru ne ajută să uh, livrăm uh, asistența uh, necesară. Uh, lucrurile nu sunt uh, negru și alb, ci există și zone destul de întinse, zone cenușii. Sigur, guvernul uh, are informații și acces uh, la nivel local. Necesitățile ar trebui să, sau necesarul ar trebui să ne fie comunicat de autoritățile locale. Uh, Uh, și atunci uh, lucrăm uh, cu guvernul, dacă nu avem proprii noștri reprezentanți la fața locului. Domnul Aniceto Ruiz de la DigiDefco, dacă doriți adăugați ceva. Da, vă mulțumesc foarte mult. Noi la DEFCO suntem uh, în coordonare cu colegii noștri de la ECO, urmărim uh, situația în termeni structurali. Uh, Haiti este cea mai săracă țară din zonă. Lucrăm deja pentru a elabora programe de dezvoltare economică avem o anvelopă de 420 de milioane pentru uh, dezvoltarea cooperării tradiționale cu Haiti. Un uh, aspect, de fapt o lecție pe care am învățat-o în urma cu tremului din 2010 este uh, interconectarea dezvoltării asistenței uh, umanitare uh, Uh, și uh, reconstrucției. Să spun încă o dată, ne coordonăm foarte bine cu, uh, cu ECO în această privință. Săptămâna aceasta încercăm să ne gândim cum să reorientăm uh, cooperarea noastră pentru dezvoltare, pentru a dezvolta și a adapta noile acțiuni uh, la uh, situația uh, în urma uraganului Matthew. Directorul general Stefano Manservici va vizita Haiti în 10 zile, pe 24 și 25 octombrie, Uh, pentru că uh, întâlnirea EUCELAC va avea loc la Santo Domingo pe 25 și 26, deci directorul general va merge două zile mai devreme înainte de această reuniune în Haiti pentru a-și face o impresie la fața locului. Ne gândim așadar cum să uh, ne adaptăm la noua situație. Mulțumesc! Uh, foarte rapid uh, vreau să subliniez uh, ce mult colaborăm cu DEFCO. Haiti este una dintre prioritățile pe care noi am identificat-o, mai ales pentru a testa implementarea la fața locului. În al doilea rând vreau să spun că mare parte din problemele țării sunt de natură structurală și o a treia informație, au amânat alegerile care uh, urmau să aibă loc uh, duminică. Uh, deci există și implicații politice. Da, am văzut că la BBC se spunea că uraganul a afectat multe insule, dar în foarte tare Haiti pentru că nu au avut pregătirea necesară. Uh, deci uh, trebuie să îi ajutăm să devină mai rezistenți în uh, viitor. Vreau să vă mulțumesc că ne-ați actualizat informația. Începem oarecum mai târziu decât am planificat inițial, dar, repet, a fost o problemă de acces în clădire. Trecem acum la punctul 16, raportul anual privind drepturile omului în lume. Comisia noastră dă foarte mare importanță implementării ODD, obiective de dezvoltare durabilă și uh, drepturilor uh, omului și am elaborat un aviz pentru subcomisia privind drepturile uh, omului. Domnul Preda are cuvântul. Uh, de la parole, uh, je... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, că mi acordat cuvântul. Uh, mi-ar fi plăcut să iau cuvântul și la punctul anterior, dar uh, timpul ne presează. Și deci nu am cerut cuvântul. Alegerile din Haiti reprezintă un subiect uh, foarte controversat. Uh, îmi amintesc că Uh, ce uh, primire au uh, rezervat delegații europene pentru aceste alegeri. E un subiect controversat între relațiile noastre. Dar acum trec la punctul 16, așa cum spuneați. În mandatul antecedent am fost raportor pentru aviz pentru Subcomisia pentru Drepturile Omului cu privire la drepturile omului. Am fost și raportor anul trecut Uh, la Comisia Juridică pe același uh, raport. Uh, deci vă spun acest, aceste lucruri pentru a vă spune că sunt pe deplin conștient de importanța aportului Comisiei noastre. Pentru că astfel, mm, prin avizul nostru, ne aducem o contribuție foarte utilă la raportul anual al Subcomisiei pentru Drepturile Omului. Domnule Noizer, raportul anual Mulțumesc, da, spune domnul Preda. Îmi cer scuze, uh, atenția mea are de suferit, nu mă pot concentra. Raportul pentru 2015 a fost uh, adoptat de către Consiliu în 20 iunie 2016 și uh, are o formă mult mai succintă decât în trecut. Avem un capitol cu privire la cooperarea pentru dezvoltare. E un lucru pe care trebuie să-l salutăm. În trecut nu aveam un astfel de capitol și am insistat pentru ca acest capitol să fie uh, introdus în acest raport. Uh, uh, întrebarea care se pune este dacă ne putem restrânge la o jumătate de pagină. Având însă în vedere că textul este mai subțint, așa cum am spus, și având în vedere și uh, de faptul că noi tratăm uh, uh chestiuni transversale care se referă la cooperarea pentru dezvoltare, nu cred că uh, Uh, dimensiunea textului reprezintă o problemă. Eu mă bucur doar de faptul că acest capitol figurează. Ce trebuie să salutăm este angajamentul al Uniunii Europene pentru abordarea bazată pe drepturile omului. Așa cum se spune în avizul meu, există o uh, interdependență între dezvoltare și drepturile omului. Cu toții suntem conștienți de, și conviși de această interdependență, deci fără drepturile omului nu putem eradica sărăcia și nu putem atinge nici obiectivele de dezvoltare durabilă. Și uh, în avizul meu am insistat asupra faptului că drepturile omului trebuie să se afle în miezul acțiunilor adoptate pentru Agenda 2030 drepturile omului trebuie să figureze în mod transversal în toate acțiunile adoptate pentru a atinge obiectivele. Un alt aspect pe care comisia noastră ar trebui să insiste îl reprezintă uh, faptul că aceste uh, indicatoare pentru ODD-uri care fac obiectul cooperării internaționale trebuie să țină cont de drepturile omului pentru a garanta transparența și uh, responsabilizarea. De asemenea, trebuie să insistăm și asupra Uh, obiectivelor de dezvoltare durabilă, obiectivului cu numărul 16, trebuie să insistăm asupra faptului că respectarea drepturilor omului, consolidarea statului de drept, buna guvernanță și democrația ar trebui să fie fi, fire călăuzitoare pentru acțiunea noastră externă. În ceea ce privește abordarea pe drepturile omului, raportul enumeră acțiuni care au fost adoptate pentru ca drepturile omului să fie incluse Uh, în acțiunile Uniunii Europene în domeniul dezvoltării. Acest set de instrumente al abordării bazate pe drepturile omului a fost uh, extinsă, așa cum se precizează și în raportul anual. Dar cred că ar trebui uh, să facem ca acest set de instrumente să fie mai bine cunoscut și, de asemenea, Comisia ar trebui să verifice dacă instrumentele sunt cu adevărat puse în aplicare. Așa cum spune raportul anual la sfârșit, cred că ar fi bine să evaluăm uh, punerea în aplicare acestui set de instrumente prin delegații, uh, să ne asigurăm că aceste instrumente funcționează bine și să vedem dacă sistemul nu poate să fie îmbunătățit. Deci trebuie să solicităm uh, evaluarea, să încercăm să obținem evaluări, pentru că s-ar putea să uh, obținem răspunsuri pertinente pentru noi toți. În fine, avizul meu abordă două aspecte importante. Spun că drepturile omului trebuie să fie un ingredient indispensabil în dialogurile politice cu țările în curs de dezvoltare și, pe de altă parte, ă, sunt și raportor pentru coerența politicilor de dezvoltare și în această calitate insist asupra importanței ă, cooperării și a coordonării între toate politicile externe. doream doar să vă reamintesc că sunt uh, raportor și pentru coerența în domeniul uh, politicilor de dezvoltare nu putem trece cu vedere acest lucru, spune domnul Preda. Mesajul meu final este foarte clar. Trebuie să ținem cont de drepturile omului în politicile noastre de dezvoltare. Și, de fapt, uh, acestea sunt așteptările față de noi și față de Uniunea Europeană. Raportorul special pentru Eritrea de la ONU ne-a reamintit acest lucru toată lumea se așteaptă ca drepturile omului să figureze la temelia acțiunilor noastre. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi. Deci nu sunteți doar raportor pentru uh, coerență, ci sunteți și raportorul pentru următorul raport. E ziua dumneavoastră, putem spune, la comisia noastră. Sunteți raportor principal, cheie pe multe subiecte astăzi. Trei colegi au cerut cuvântul. Domnul Frunzulică. Edoru, te rog. Da, bineînțeles că sunt obligat să spun uh, cât, câteva cuvinte colegului meu, dublu raportor. Doamnelor și domnilor, aș dori în primul rând să-i mulțumesc colegului pentru acest uh, aviz uh, exhaustiv, după părerea mea, umirea mea părere. Din păcate, multe țări din lume Uh, democrația e în uh, regres uh, datorită apariției populismului, extremismului și a abuzurilor constituționale săvârșite pentru a menține la putere pe anumiți dictatori, mai ales în Africa și în Asia. Drepturile omului și democrația trebuie într-adevăr să fie în miezul agendei noastre pentru dezvoltare și trebuie să supraveghem îndeaproape măsurile pe care le propunem. De asemenea, trebuie să subliniem legătura puternică între insistența pe drepturile omului, buna guvernanță, pace și securitate și eradicarea sărăciei și atingerea obiectivelor pentru dezvoltare durabilă. Uniunea Europeană trebuie să fie în prima linie în apărarea drepturilor omului în lume și să se asigure că instrumentele noastre sunt eficiente și țin cont de nevoile populațiilor vizate și a ONG-urilor care lucrează la fața locului. De asemenea, și sectorul privat uh, uh, e responsabil de respectarea drepturilor omului și parteneriatele public-privat trebuie încurajate și sprijinite. Trebuie să insistăm pe răspunderea corporatistă. Pentru că uh, ea nu reprezintă o piedică în calea economiei, ci din contră poate duce la atingerea obiectivelor noastre economice și sociale și de mediu în Uniunea Europeană și în afara granițelor sale mai ales acum când ne confruntăm cu această problemă a migrației în masă, trebuie să combatem cauzele de bază ale migrației, care sunt în mare încălcarea drepturilor omului, lipsa statului de drept și problemele de securitate. În consecință, respectarea drepturilor omului și a democrației trebuie să fie considerată ca uh, un element de nenegociat în dialogul politic cu țările terțe. terțe. Cred că ajutorul pentru dezvoltare pe care îl acordăm trebuie să fie acordat organizațiilor uh, neguvernamentale și organizațiilor din societatea civilă pentru a ne asigura că banii ajung la cei care au nevoie. E foarte important să reamintim Comisiei și statelor membre că acordurile cu țările care se află într-o situație de risc trebuie să includă clauze obligatorii cu privire la respectarea drepturilor omului iar Comisia trebuie să uh, desfășoare în mod sistematic evaluări de impact a acordurilor comerciale și de investiții. Trebuie să mai subliniem și legătura între securitate și dezvoltare și să atragem atenția asupra cooperării pentru dezvoltare în uh, raportul anual în Europene cu privire la drepturile omului. Voi înainta și amendamente și sper să obținem un raport, un aviz cât mai ambițios uh, pentru a avea o poziție și mai puternică la Comisia FET. În fine, în franceză, aș dori încă o dată să mulțumesc uh, conaționalului meu pentru acest uh, raport. Mulțumesc tuturor! vedem cât de poliglot sunt prietenii noștri din România, vorbiți engleză, franceză. Da, bineînțeles, nu în română. Da, suntem foarte impresionați de competențele dumneavoastră lingvistice. Marina Albion. Nosotras entendemos que... Bună ziua și mulțumesc. Acest aviz, după părerea noastră, nu face trimitere la principalele provocări în ceea ce privește drepturile omului, iar amendamentele depuse de către grupul nostru vor merge în această direcție. În primul rând, trebuie să atragem atenția asupra oricărei instrumentalizări politice a drepturilor omului. Vom depune amendamente pe temele următoare, uh, migrația. De exemplu, uh, migranții suferă de pe urma încălcărilor drepturilor omului, Uh, au suferit mai ales în acest an și deci vom propune amendamente pentru a uh, aminti că declarația cu privire la drepturile omului a Organizației Națiunilor Unite prevede faptul că dreptul de a migra este un drept al omului, însă încălcarea drepturilor omului a persoanelor care se află într-o situație de uh, migrație este o extrem de gravă. Să nu uităm că este vorba de țări cu care Uniunea Europeană are uh, acord și credem că ar trebui să punem capăt uh, unor astfel de acorduri, precum acordul cu Turcia, care încalcă în mod sistematic drepturile omului. În aceeași ordine de idei, trebuie să evidențiem consecințele negative ale mm, țărilor care Uh, folosesc uh, sau deturnează fonduri uh, și aceasta în detrimentul populației. E important să includem în acest acord și consecințele acordurilor de liber schimb între Uniunea Europeană și alte țări dezavantajate și care permit anumitor multinaționale să își aducă contribuția la această încălcarea drepturilor omului. Avizul ar trebui să insiste asupra legăturii directe între intervenția militară sprijinită de către statele membre și um, agravarea uh, inter, um, încălcării drepturilor omului în Libia, Afganistan și așa mai departe și ar trebui să explicăm cum aceste intervenții au dus la încălcări și mai grave ale drepturilor omului. Și în încheiere subliniem asupra faptului că trebuie să combatem încălcarea drepturilor omului din întreaga lume și să spunem că regretăm faptul că anumite state uh, membre uh, restricționează accesul universal la justiție. De exemplu, anumiți uh, procurori nu pot anche- să ancheteze uh, anumite uh, crime. Sper uh, să puteți include amendamentele noastre în text și sperăm să avem o cooperare fructuoasă pe viitor. Mulțumesc, doamna Hautala. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Putem spune că atât proiectul de raport al domnului Weidenholzer, că și proiectul de aviz uh, al colectului Preda sunt uh, bune, dar aș dori să fac câteva completări. În primul rând, cred că ar fi foarte important să, uh, să, să subliniem o încălcare a drepturilor omului care afectează milioane. Uh, e vorba de discriminarea pe bază de castă. Am încercat să uh, studiez îndeaproape acest fenomen și regret să vă spun că în Asia de Sud-Est e un fenomen care apare în viața de zi cu zi și consider că este o cauză valabilă. Deci uh, voi uh, înainta un amendament uh, cu privire la acest, această discriminare bazată pe castă. Dacă mă uit la proiectul de raport al domnului Weidenholzer pentru Comisia AFET, poate că ar fi bine să precizăm mai mult aliniatele 31 până la 37 cu privire la migranți, refugiați, solicitați de azil. Ar trebui să ne axăm mai ales pe nevoile acestor persoane amintind că aceste fonduri nu ar trebui să uh, fie retrase din uh, ajutorul umanitar, pentru că știm că e o bătălie eternă în Europeană, dar cred că trebuie să profităm de orice ocazie pentru a aminti acest uh, lucru. Cred că abordarea bazată pe drepturile omului și din uh, raportul Preda, uh, proiectul de raviz Preda, este foarte bună vom continua să reamintim acest lucru Comisiei și înaltului reprezentant. Și știm că este uh, și raportor pentru coerența politicilor de dezvoltare și în această funcție este, uh, contribuția sa este foarte utilă. Apoi aș dori să vă reamintesc uh, faptul că raportul e destinat guvernului, executivului european, nu e un catalog uh, cu privire la încălcarea drepturilor omului din lume, ci uh, spune ce ar putea face Uniunea Europeană prin uh, înaltul reprezentant și Serviciul de Acțiune Externă. Nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt, deci aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, doamna Rinaldi. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Preda Uh, pentru încurajarea pe care ne-a făcut-o. Acest set de instrumente care a fost adoptat în 2014 este un bun punct de plecare. Am folosit acest set de instrumente pentru a pune la punct o metodologie și îi uh, formăm, îi ajutăm pe colegii de la delegații uh, ca ei să pună în aplicare aceste de instrumente. Deci în raportul de la anul veți avea informații uh, mai multe, dar cred că e timpuriu să vorbim acum de uh, evaluare. Va mai fi nevoie de mult timp uh, până vom putea spune că cooperarea noastră pe, în, dez, în domeniul dezvoltare um, de, e de succes. Pentru că problema e de mentalitate, deci trebuie ca dezvoltarea de, pentru, deci cooperarea pentru dezvoltare să se bazeze pe respectarea drepturilor om, omului. Încercăm să ne schimbăm și uh, procedurile pentru a ne asigura că drepturile omului sunt luate în considerare. În orice nou proiect, în orice alt program pe care îl punem la dispoziție, includem și această dimensiune legată de drepturile omului. Suntem la dispoziția Parlamentului European în continuare în legătură cu uh, măsurile adoptate pentru a include drepturile omului în cooperarea pentru dezvoltare. Domnul Preda, mai doriți să adăugați ceva sau să răspundeți uh, la observațiile colegilor? Da, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc colegilor care au vorbit uh, foarte pozitiv în termeni favorabili despre raport. Chiar dacă colega noastră comunistă a părăsit sala, mi-a explicat că trebuie să participe la un vot important, la altă comisie, dar aș dori să mai precizez că acest aviz totuși e limitat. E vorba de 1500 de caractere Cu toții știu, suntem la curent uh, cu limitările pe care le avem când redactăm un astfel de text. Comisia noastră nu uh, redactează raportul anual. Avem doar 1500 de caractere la dispoziție și într-un text atât de limitat uh, nu putem nici măcar să enumerăm aspectele cele mai importante, extrem de urgente pe care ea le-a menționat intervenția americană, acordurile de liber schimb și toate temele care uh, fac uh, sau obiectul atenției grupurilor politice. Deci, uh, iată, e vorba de o limitare concretă legată de numărul de cuvinte și de caractere pe care trebuie să-l respectăm. Apoi aș dori să vă mai spun că e vorba de un aviz al comisiei noastre, al Comisiei de Dezvoltare pentru Comisia pentru Drepturile Omului. Domnul Weidelhorzer este raportor principal și raportul acesta va include multe, multe subiecte. A, noi, noi nu încercăm decât să scoatem în evidență ce considerăm că este uh, esențial pentru raportul anual. Și având în vedere că la Comisia pentru Drepturile Omului am pledat pentru o anumită coerență între activitatea comisiilor noastre, îi invit pe colegi și sper să nu consideră că sunt uh, prea temerar, dar îi rog pe colegi să citească raportul uh, subcomisiei pentru drepturile omului Riscul este să înaintăm uh, amendamente la avizul, avizul acesta și uh, să avem surpriza să descoperim că raportul final conține de fapt aceste idei. Deci nu are sens. Unii dintre noi facem parte și din comisia, subcomisia pentru drepturile omului. Pentru noi e mai ușor, dar uh, în orice caz, orice coleg de la Comisia de Dezvoltare va putea să citească raportul Weidenholzer uh, înainte de a crede că uh, descoperim din nou America. Domnul Weidenholzer, uh, un respectabil coleg socialist, au întocmit acest raport. Deci îi rog pe socialiști să nu se suprapună cu ce face domnul uh, uh, Weidenholzer, pentru că mm, până la urmă s-ar putea să ajungem la același text. Mulțumesc încă o dată. Eu sunt convins că pledoaria mea uh, a fost bine înțeleasă. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Preda. Termenul pentru amendamente 30 octombrie, ora 12. 13 octombrie, îmi cer scuze. Mesajul dumneavoastră a fost foarte bun, foarte succint, dar ideea de bază e să nu avem uh, mesaje sau amendamente care se suprapun. Ideea este să avem un mesaj cât mai clar cu putință. Termenul pentru amendamente 13 octombrie la ora 12. Și acum trecem la punctul 17, creșterea eficienței cooperării pentru dezvoltare, raport din proprie inițiativă, un raport foarte important. E foarte important pentru că putem arăta că tot ce facem uh, duce la sărăcie, la, la, la uh, combaterea sărăciei și apoi și pentru că avem întâlnirea la nivel înalt a parteneriatului global pentru cooperarea eficientă pentru dezvoltare din Kenya la sfârșitul lunii noiembrie. Uh, și deci uh, raportul nostru uh, va fi contribuția pentru această uh, reuniune care face parte din procesul de la Buzan. Domnul Preda este și de această dată raportor, ne va prezenta situația și ne va enumera prioritățile pe care le vom duce la această conferință. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate vreau să vă spun că am avut deja un uh, prim schimb de opinii. Pe baza comentariilor exprimate de colegi atunci, uh, am redactat acest text pe care îl aveți în dosarele dumneavoastră. La primul schimb de opinii uh, spusesem deja că îmi doresc ca înainte de uh, cea de-a doua întâlnire a Parteneriatului Mondial pentru Cooperare Eficace în sectorul dezvoltării, poziția Parlamentului să fie clar creionată. Această întâlnire a Parteneriatului Mondial va avea loc uh, în curând. De asemenea, îmi doream să um, poziționez, să influențez poziția pe care Parlamentul, pe care uh, Uniunea Europeană și-o va asuma în cadrul parteneriatului mondial. În momentul de față, Comisia și Consiliul discut, uh, discută această poziție eventuală. Vreau, de asemenea, să vă atrag atenția asupra faptului că Comitetul de Gestiune responsabil pentru negocierea documentului uh, final care va fi adoptat la decem- uh, în decembrie s-a reunit la, Saud, la Seul săptămâna trecută. Uh, Uniunea Europeană a participat la această întâlnire la Seul și, bineînțeles, mi-ar plăcea ca reprezentantul Comisiei care să, ni se va adresa peste câteva minute să ne dea câteva detalii cu privire la negocierile purtate aș vrea să vă, aduc, să vă atrag atenția asupra faptului că comitetul acesta de gestiune a, a avut deja posibilitatea de a citi proiectul nostru de raport și reacțiile au fost pozitive. Acum trec la raport. În expunerea de raport Uh, de motive, vedeți uh, ideile de bază care stau la baza textului. În primul și în primul rând, uh, consider că trebuie să construim pe reușitele obținute și să intensificăm eficiența cooperării pentru dezvoltare. Eu consider că trebuie să ne asumăm întru totul angajamentele statutate în trecut sau creionate în trecut cu privire la eficiența cooperării pentru dezvoltare și, de asemenea, consider că trebuie să ne asigurăm că toți actorii importanți se angajează în direcția transformării în realitate a ODD-urilor. Și această transformare în realitate a a ODD-urilor poate fi obținută doar printr-un angajament solid. Principiile, de asemenea, cooperării pentru dezvoltare au rămas pertinente și pe baza acestor principii în continuare se va putea atrage bunăvoința uh, cetățenilor din statele beneficiare. Eu consider că trebuie să luptăm pentru punerea în aplicare a agendei 2030, fără însă a uita uh, dificultățile care cu siguranță vor apărea din pricina numărului mare de actori implicați în transformarea realitate a acestei agende. Doar ținând cont de discrepanțe și diferențe putem să obținem rezultatele pe care le scontăm. După după aceea spun că parteneriatul uh, global creat în cadrul întâlnirii de la Busa, Busan din 2011 ne se poate fi uh, folosit pentru a promova până la urmă o interpretare mai armonioasă a conceptului de uh, cooperare pentru dezvoltare și tocmai de aceea parteneriatul de la Busan trebuie să fie folosit și întărit din punctul meu de vedere. Doar astfel putem într-adevăr obține rezultatele pe care le dorim la Nairobi. Aceasta ar fi prima idee a raportului meu. A doua idee ar fi aceea că trebuie să, să articulăm mai bine arhitectura globală a cooperării pentru dezvoltare. La punctul anterior deja am atins acest uh, subiect. Um, în raportul acesta spun că, din nou, că Uniunea Europeană trebuie să continue să fie un lider, așa cum a fost în contextul adoptării agendei 2030. Uh, uh, trebuie să fie un lider și în ceea ce privește, sau și în contextul negocierilor cu privire la agenda privind eficiența cooperării pentru dezvoltare. Deci eh, trebuie să fim în continuare un lideri în cadrul eh, grupului mondial pentru cooperarea eficace în eh, sectorul dezvoltării în scopul dezvoltării. Doar astfel, repet, se pot obține rezultatele agendei 2030. Dacă grupul și activitățile sale sunt uh, bine gândite și asta se poate obține prin uh, intervenția Uniunii Europene, se vor obține rezultatele pe care le dorim. După aceea menționez câteva dintre intervențiile necesare pe viitor. În primul și în primul rând, uh, consider că trebuie să se îmbunătățească monitorizarea și responsabilizarea în contextul angajamentelor deja asumate. De asemenea, uh, e nevoie de o definire clară a canalelor de, co- de comunicare și de cooperare cu toți actorii uh, Uh, uh, implicați dincolo de OSCE. Mă gândesc aici la ONG-uri, societatea civilă, uh, fundațiile filantropice, etc., etc. După aceea, e nevoie de un rol cât se poate de clar pentru grupul uh, parteneriatului mondial pentru cooperarea eficace în scopul dezvoltării, deci un rol care vizează Uh, atingerea ODD-ului 17, uh, așa cum uh, este deja specificată în raport. În ceea ce privește mandatul parteneriatului mondial, consider că discuția începută la, în cadrul acelui steering committee, inclusiv la Seul, deci discuțiile trebuie să continue. Deja s-au purtat discuții interesante care sugerează că parteneriatul mondial trebuie să fie în continuare implicat în um, uh, responsabilizarea actorilor, uh, în atragerea um, Uh, donatorilor și uh, parteneriatul uh, mondial trebuie să fie cel care până la urmă intermediază activitățile de cooperare pentru dezvoltare. În al treilea rând, consider că agenda eficienței pentru dezvoltare sau eficiența cooperării pentru dezvoltare trebuie să fie subliniată în acțiunile Uniunii uh, Europene. Cum anume se poate obține lucrul acesta? Uh, Uh, spre exemplu, prin adoptarea unui cadru de măsurare. Există deja acest cadru de măsurare a uh, rezultatelor, dar, din păcate, acesta nu este bine pus în aplicare. Încă din 2013 s-a cerut o întărire a practicilor Uniunii Europene în materie, în materie de uh, Uh, monitorizarea rezultatelor. Încă din 2013 s-a uh, menționat faptul că lucrul acesta este necesar dacă e ca ajutorul de dezvoltare uh, acordat de Uniunea Europeană să fie într-adevăr cât mai eficient cu putință. Uh, spuneam încă din 2013 că Uniunea Europeană poate fi mai uh, activă să atragă mm, în discuție parlamentele naționale, de asemenea uh, autoritățile locale și să implice toți acești actori la, de la nivel local în crearea uh, și stabilirea uh, principiilor. După aceea vorbim în raportul nostru și despre ODD-ul 16. E nevoie de reducerea uh, sărăciei și uh, reducerea sărăciei poate fi obținută printr-o mai bună eficiență a cooperării pentru dezvoltare. Bineînțeles, în același context, intră și promovarea democrației, uh, protejarea și promovarea principiului statului de drept, etc. În încheiere, dați-mi voie să mulțumesc secretariatului care mi-a oferit câteva caractere în plus pentru acest raport. Vreau să-i mulțumesc în special lui An. Ei bine, dată fiind complexitatea subiectului, mi s-a permis să redactez un uh, raport puțin mai uh, lung uh, și tocmai de aceea um, consider că um, va fi important să includem în raport câteva lucruri Uh, legate de activitatea organizațiilor societății civile și, de asemenea, câteva lucruri legate de uh, acțiunile demarate în 2016 de către Parteneriatul uh, Mondial. Acesta a publicat un raport, un raport care trebuie să fie menționat în raportul nostru. Deci mulțumesc pentru această păsuire și mulțumesc pentru tot ajutorul pe care l-am primit. Mulțumim foarte mult! Pavo, ai cuvântul. Voi interveni în finlandeză. Mistake. I'm sorry, because okay. I, I misread the arrow. Patricia Toia was first. Nu, Patricia Toia. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului. Domnia sa depus un efort susținut și de mare calitate. Știu că nu mai avem uh, prea mult timp la dispoziție, dar oricum uh, sigur vom reveni asupra subiectului. Important în contextul acesta e, uh, e să subliniem obiectivul raportorului, și anume acela că Uniunea Europeană să fie un fel de promotor de prim plan al uh, um, cooperării pentru dezvoltare. Dacă Uniunea Europeană se implică întru totul în aplicarea agendei 2030, atunci cu siguranță rezultatele uh, obținute, care vor fi obținute, vor fi de cea mai bună calitate. Este o luptă pe care trebuie să o demarăm la nivelul Uniunii Europene. E important să întărim agenda pentru eficiența cooperării pentru dezvoltare. Este vorba despre o luptă, un război mondial, un uh, moral, îmi cer scuze, un război pe care trebuie să ni-l asumăm dar, bine, nu-i suficient să faci lucruri, e important să obții și rezultate și tocmai de aceea monitorizarea este absolut esențială. Bine, lucrul acesta este menționat și în Agenda 2030, dar subiectele de genul uh, drepturile omului, democrația, principiile statului de drept sunt și ele foarte importante. După aceea, toate, uh, toți indicatorii de natură economică sunt esențiali. Să nu uităm, resursele nu sunt uh, nelimitate date. În același timp, însă, uh, nevoile uh, sporesc uh, pe parcursul timpului. Am vorbit despre Siria nu de mult. M-am întâlnit cu o serie de de cardinali din Siria și îmi spuneau că nevoile din Siria sunt absolut uh, um, imense. Deci, iată, trebuie să, să facem multe. După aceea, ce mai vreau eu să-ți spun? Da, parteneriatele. Parteneriatele sunt importante. E important de asemenea să avem o perspectivă mondială, parteneriate mondiale. Uh, și uh, există deja acest parteneriat mondial despre care vorbeai tu, dar până la urmă consider că lucrurile nu trebuie să fie excesiv de complicate. Ce înseamnă asta? Responsabilitatea tuturor devine din ce în ce mai mare. Aceasta este o perspectivă pe care nu o putem trece sub tăcere. Dar dacă se tot organizează conferințe, seminarii, etc., nu știu care sunt reușitele neapărat. Uh, Poate că eu sunt mult prea pragmatică, dar cu toate astea îmi permit să spun că lucrurile nu trebuie să fie chiar atât de complicate. Arhitectura asta nu trebuie să fie chiar atât de complicată, ar trebui să putem avea o um, privire de ansamblu. Și tocmai de aceea eu aș insista asupra lucrurilor sau elementelor uh, esențiale. Eu consider că acestea trebuie să fie sub, uh, sub, subliniate în raport. Uh, dar, oricum, curajul este necesar atât în uh, raportul acesta cât și în uh, activitatea noastră externă. Și voi depune amendamente în acest sens. Trebuie să înțelegem, spre exemplu, care este raportul între Uh, reușitele agențiilor internaționale și costurile de funcționare ale acestora. Mi se pare un lucru foarte important. Dacă 70% sunt cheltuielile administrative și 30% sunt fondurile acordate beneficiarilor, atunci ceva nu funcționează. Sunt brutală, e drept, agresivă, dar este un lucru foarte important, zic eu. Și cred că trebuie să avem curajul de a atrage atenția asupra lucrului acestuia. De ce? Pentru că asta se întâmplă uh, adeseori. Uh, ce, avem o structură internațională pentru cooperare, există uh, o cooperare între structurile acestea internaționale și structurile naționale, dar uh, Uh, ar fi păcat ca genul acesta de relații să se transforme într-un fel de puț fără fund uh, în care să se piardă fondurile. Deci trebuie să vedem care e raportul între costurile de funcționare și uh, diferitele rezultate obținute de către, de către agenții. E păcat să nu obținem rezultate. Deci, asta aș vrea eu să fie menționat în raport. Uh, după aceea, acel, noile instrumente uh, pentru cooperarea triunghiulară, da, am putea elabora pe subiectul acesta, ar uh, putea fi găsite noi căi de colaborare. După aceea, salut majoritatea lucrurilor menționate de către raport, nu le voi uh, reitera, sunt scrise negru pe alb aici. Uh, sunt de acord cu uh, accentele puse, cu prioritățile menționate. Deci, încă o dată, din punct de vedere al conținutului, mi se pare că documentul este de calitate. Este vorba aici despre eficiență și uh, tocmai de aceea noi suntem primii care trebuie să dea dovadă de eficiență. Și ai spus pe drept cuvânt, Uniunea Europeană este un lider în acest război. De ce? Pentru că are un rol important de jucat și în uh, forurile internaționale și dacă lucrurile merg tot așa înainte, atunci cine știe, lucrurile se vor îmbunătăți. Mulțumim. O să vorbesc uh, finlandeză. Deci vă rog să vă puneți căștile. O să încep cu un mic protest. În reuniunea comună pe care am avut-o nu a fost uh, interpretare în uh, finlandeză, nu știu de ce, constat că uh, și trebuie să spun că interpreții finlandezi ar fi venit cu plăcere dacă li s-ar fi cerut să o facă. Uh, la AFET uh, nu există interpretare în finlandeză pentru că nu există eurodeputat finlandez, dar pentru că a fost o ședință comună, cred că ar fi trebuit să existe interpretare și în finlandeză. Revin la raportul colegului nostru Preda, un uh, raport bun, după părerea mea. Este clar că trebuie să încercăm să utilizăm cât mai bine resursele, pentru că resursele sunt limitate. Uh, atât în ceea ce privește finanțarea publică și cea privată. De asemenea, este la fel de important să îndeplinim uh, obiectivul pe care ni l-am propus în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare. Acest obiectiv uh, este atins uh, la nivelul cifrelor, însă trebuie să avem rezultate și pe uh, teren. O întrebare filozofică referitoare la concept. Înainte de a vorbi de Acum vorbim de eficacitatea cooperării pentru dezvoltare și se pune un uh, semn de egalitate uh, între un uh, donator și un uh, beneficiar de fonduri. Acum există un punct de vedere diferit. Dacă vorbim de obiectivele de dezvoltare durabilă, trebuie o politică de dezvoltare uh, cuprinzătoare. De aici și întrebarea. În acest raport trebuie oare să vorbim despre rolul cooperării dezvoltare și ansamblul politicii de dezvoltare să uh, îmbunătățim eficiența, eficacitatea acesteia. Știm de pildă că eradicarea uh, sărăciei sau combaterea sărăciei uh, funcționează în țările unde există o creștere economică, schimburi cu comerciale cu alte țări și dacă investim uh, fondurile uh, în acțiuni cum ar fi Aid for Trade pentru a pune accentul pe schimburile comerciale, acest lucru este foarte bine. Politica este eficace și, sigur, se apropie de îndeplinirea obiectivelor. Un alt exemplu. Dacă, grație acestei finanțări, ajungem uh, la o creștere a sectorului privat, aceasta permite combaterea sărăciei. Și atunci și aici vorbim de o eficacitate îmbun îmbunătățită. Atingem obiectivele pe care ni le-am uh, fixat. Am putea să ne gândim la toate acestea. Putem să plecăm de la concepte, de la principii și apoi să vedem care este eficacitatea politicii de dezvoltare uh, într-o manieră mai cuprinzătoare, fără să punem uh, accentul pe cooperare pentru dezvoltare. Există toate ingredientele în raportul lui domnului Preda și cred că putem să uh, ne gândim și mai mult la această temă pentru a uh, face raportul și mai complet. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hautala. Mulțumesc, pentru că tot aveți căștile, puteți să le mențineți. Trebuie să vă spun că sunt întru totul de acord cu uh, colegul meu Vairinen. Am uh, trecut acum la concepte diferite în politica de dezvoltare și ar fi absolut natural ca atunci când vorbim de eficacitatea politicilor de dezvoltare, acest lucru să reiasă mai bine. Însă, deseori, aceste schimbări de uh, concept sunt vizibile, sunt formulate concret mult după ce au fost introduse. Sunt de acord cu domnul uh, Preda. Uh, raportul său este cu adevărat bun, acoperă o gamă largă de probleme, însă mi-ar uh, plăcea să ne gândim și mai mult uh, în legătură cu asumarea democrației. Mă amintesc uh, ce s-a întâmplat la Busan și o sursă de frustrare la vremea aceea este că organizația cetățenilor a avut impresia că nu este luată în serios. Ei bine, trebuie să punem accentul pe asumarea democrației în uh, țările în curs de dezvoltare. Aș vrea ca acest cuvânt magic, uh, democrație, să apară mai des în acest raport. Apoi, la alineatul 13, se vorbește de diferiți actori cu care trebuie să lucrăm, comunitatea internațională, sectorul privat, autoritățile naționale. Însă, Uh, este și uh, mediul academic, uh, mediul cercetării, care joacă un rol important. Atunci când ne stabilim niște obiective în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltarea. Am vrea să vorbim mai mult despre cercetare. Apoi, tot la alineatul 13, am vrea să vorbim despre responsabilitatea întreprinderilor. Obiectivul este mobilizarea unui număr cât mai mare de actori din uh, sectorul uh, privat, uh, să atragem finanțare din sectorul privat. Deci aici este o verigă care lipsește. Sigur, nu vrem să utilizăm cu orice preț Uh, finanțarea sectorului privat sau numai uh, finanțarea sectorului uh, public. Trebuie doar să știm că sectorul privat trebuie să urmărească principiile eficacității. Comisia ar trebui să procedeze astfel încât să existe un cod de conduită de uh, responsabilitate pentru întreprinderi și încă uh, mai este mult de făcut în această privință. Din păcate, însă, acest lucru nu este posibil pentru moment și asta nu știu din ce motiv. Încă ceva. La alinatul 17 se vorbește foarte bine despre faptul că importanța asistenței pentru dezvoltare în țările mai puțin dezvoltate uh, Eh, este una foarte mare. Se vorbește de asistență pentru dezvoltare, dar putem să activăm și alți actori ai eh, dezvoltării, în speță sectorul privat și finanțarea. Și aici aș vrea să amintesc un aspect eh, încă astăzi există angajamente care sunt de actualitate. 0,7% din PIB pentru asistența pentru dezvoltare ceea ce îmi permite să fac o legătură cu ideea pe care tocmai o să vă o prezint. Procesul de la Busan și uh, Comitetul de Dezvoltare uh, de uh, Asistență pentru Dezvoltare al OECD ar putea să fie structura, organul care să urmărească îndeaproape progresul lucrurilor. Am putea să cuantificăm astfel rezultatele, am putea să susținem ideea de cooperare pentru a merge și mai departe. Deci la alinatul 17 ar fi bine să adăugăm acest lucru, pentru că coordonarea procesului de la Busan uh, Uh, suferă uh, în momentul de față în urma unei astfel de lacune și pe care ar trebui să o remediem. Și pentru că se apropie conferința de la Nairobi, i-aș cere raportorului, domnului uh, Preda, să meargă acolo pentru a reprezenta Parlamentul European. Ar fi foarte bine ca Parlamentul European să fie reprezentat la Nairobi. Știu, sunt convinsă că Uniunea Europeană va trimite o delegație și de ce domnul Preda să nu facă parte din această delegație? Președinta, mulțumesc. Nu am uh, alți uh, uh, vorbitori. Șontan Marinises și Catarina Taveli. Șantali este șef de unitate în exercițiu. Îl înlocuiește pe directorul Prada astăzi. Aș vrea să aud punctul dumneavoastră de vedere. Mulțumesc foarte mult. În primul rând doresc uh, să îi mulțumim uh, domnului Dan Preda pentru raport care este extrem de util și așa cum uh, am vorbit despre acest lucru în comitetul director al GPEDC. Aș vrea să mă refer acum la ceea ce numim agenda eficacității nu ne mai concentrăm numai pe asistență, ci și pe uh, cooperare în uh, vederea dezvoltării și atunci uh, fluxul cuprinde uh, mult mai multe grupuri de interes decât uh, era pe vremea Uh, busanului. Deci, uh, acest lucru este o contribuție uh, la implementarea Agendei 2030. Uniunea Europeană, statele membre susțin în continuare cele patru principii, asumarea democrației, dar și transparența și responsabilitatea pe care le găsiți în CPEDC Uh, avem uh, și propuneri din partea mexicanilor uh, în legătură cu un al cincelea principiu, să nu lăsăm pe nimeni deoparte. Vom acționa cum acesta poate să fie pus în aplicare. Însă suntem foarte interesați în ceea ce ne-au trimis mexicanii. Considerăm că cooperarea pentru dezvoltare trebuie să includă toate fluxurile de cooperare și să susțină uh, Uh, punerea în aplicare a ODD-urilor. Aceste principii trebuie să se aplice și sectorului privat, fluxurilor comer comerciale. De, de asemenea, cooperarea sud-sud, uh, tipurile de finanțare uh, privată. Am dori să vedem și în acest caz aplicarea principiului eficacității. Deci uh, am uh, uh, aprecia dacă într-un într-un fel concis ați vorbi de implementare pe lângă ODD 17, care este important pentru dezvoltare și eficacitate. De asemenea, vom susține o abordare Uh, diferențiată și poate că ați văzut ultima versiune a documentului privind rezultatele, um, astfel încât să putem continua angajamentele noastre, însă să încercăm să implicăm uh, alți, uh, alte grupuri interesate, alți actori cu un punct de vedere adaptat. Raportul dumneavoastră este foarte util în acest sens. Considerăm că este foarte important să uh, subliniem, să evidențiem cooperarea uh, triunghiulară, dar și uh, colaborarea bilaterală este extrem de importantă. Unul dintre colegi a vorbit despre Uh, ceea ce urmează o programare comună în uh, viitor. Deci poate că am putea să uh, subliniem mai mult lucrurile și să dăm un imbold în această direcție. Asta ar ajuta aplicarea principiului eficacității la fața locului. Am fi încântați să venim și Uh, să uh, raportăm în cadrul uh, schimbului de opinii pe care le avem periodic cu Parlamentul și după ședința la nivel înalt de la Nairobi. Nu am fost prezentă la uh, comitetul director, uh, dar uh, cred că directorul meu general care ne-a reprezentat o să fie încântat să vină și să vă facă o prezentare. Întâlnirea a mers mult mai bine decât cea anterioară. Viitorul pare mult mai bine conturat, pozitiv sunt niște abordări diferențiate, însă sunt preluate și multe aspecte din alte documente. Poate că unele pot fi uh, eliminate și uh, să Uh, ne concentrăm. Uh, am cerut uh, comentarii și până pe 23 octombrie vom primi comentariile tuturor statelor membre. Dacă aveți comentarii, vă rog să ne anunta, anunțați, astfel încât să avem o versiune consolidată a textului pentru comitet, comitetul consultativ uh, Uh, aș vrea să știu uh, care este părerea noastră și uh, pregătim și sesiunea plenară, însă legătura între GPDC și cum poate să susțină aplicarea ODD-urilor, avem câteva propuneri pentru programare comună, dar și pentru cadrul de obținere a rezultatelor de către uh, Uh, autoritățile uh, locale. Însă vă putem oferi mai multe informații într-o discuție ulterioară. Uh, Heidi, dorești să intervii din nou? Da, cred că este util să auzim uh, din partea Comisiei direcția în care ne îndreptăm. Am o întrebare, pentru că se pare că această programare comună a fost una dintre ideile principale în ceea ce privește eficacitatea la fața locului. Nu este ușor însă să înțelegem unde ne aflăm Uh, în ce stadiu ne aflăm cu programarea uh, comună în uh, Uniunea Europeană. După părerea mea, numai o parte din statele membre doresc să meargă în această direcție pentru că nu consideră că vizibilitatea lor va avea de câștigat. Care sunt datele mai clare în ceea ce privește această programare comună? În momentul de față facem o evaluare a programării comune am avut primele rezultate cu câteva săptămâni în urmă la un seminar tehnic. Colegii mei analizează raportul final în momentul de față. Este extrem de interesant pentru că, de fapt, arată uh, punctele în care am putea să reducem uh, volumul de activități uh, Uh, însă țările care merg pe această idee a programării uh, comune consideră că rezultatele sunt utile, se concentrează pe uh, coordonare, trebuie coordonată informația care vine și trebuie să fim mult mai consecvenți, coerenți în acțiunile noastre și dialogul politic. Nu se atenuează fragmentarea pe cât ne-am fi dorit, nu am uh, asistat la o reconcentrare pe cât ne-am fi dorit în anumite sectoare, însă asistăm la o îmbunătățire a rezultatelor și a impactului și nu reduc, așa cum s-au temut unele uh, țări, uh, vizibilitatea sau posibilitatea de a vorbi cu omologii pe plan național. Deci, uh, evaluarea probabil că va da asigurări uh, statelor uh, membre care aveau o serie de rețineri în ceea ce privește uh, programul, programarea comună. Uh, a fost uh, interesant de uh, văzut și să vedem recomandările. Vom fi încântați să venim și să vi le prezentăm, să vă prezentăm punctul în care ne aflăm, pentru că, sigur, e loc de mai bine. Mulțumesc foarte mult. Domnule Preda, vreți să reveniți? Da? Foarte succint. Cred că lucrurile sunt cât se poate de clare. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care au uh, intervenit. Acum, în ceea ce privește intervenția doamnei Toia, uh, s-a scuzat, a trebuit să meargă la o altă reuniune, însă trebuie să spun că sunt de acord cu remarcile pe care le-a făcut în legătură cu necesitatea de a insista asupra calității rezultatelor, asupra nevoii de a nu ajunge în situații în care costurile de uh, funcționare sunt 70% și Uh, rezultatele sunt uh, mai puțin decât uh, costurile de funcționare. Sunt de acord și cu faptul că nu trebuie să complicăm lucrurile, avem nevoie de structuri care să faciliteze lucrurile. Uh, Uh, de altfel, Parteneriatul Mondial pentru o Cooperare Eficace în scopul dezvoltării se bazează pe uh, acest principiu. Aceasta este filozofia globally light country focused. Uh, aici este concentrată întreaga filozofie acestui parteneriat în ceea ce privește reacția domnului Varinen, întrebarea de ordin filozofic pe care a adresat-o, cred că primește un răspuns din rapoartele precedente. Așa cum a reamintit reprezentanta Comisiei, problema cooperării pentru dezvoltare este și ea uh, judecată din această perspectivă a eficacității. Cred că în momentul de față suntem în această nouă filozofie a cooperării pentru dezvoltare și acesta este punctul uh, comun dincolo de separările de ordin politic. Grupurile noastre acceptă această perspectivă. Vreau să-i mulțumesc lui uh, uh, Heidi Hautala pentru o lectură foarte atentă a textului. Una sau două remarci în ceea ce privește alineatul 13. Poate că este vorba de o traducere uh, mai puțin precisă, acolo unde vorbesc despre responsabilitatea socială a întreprinderilor. cred că în jurul acestei sintagme sunt probleme. Apoi, în ceea ce privește ONG-urile și în contextul procesului de la Busan și legat de această tematică, eu cred că ONG-urile sunt destul de bine reprezentate. Vă reamintesc că am avut schimburi de opinii cu un număr mare de ONG-uri, deci trebuie să acceptăm și faptul că ONG-urile vor întotdeauna puțin mai mult. Uh, am uh, lucrat cu multe ONG-uri, am fost eu uh, însumi membru a, a, al unui ONG, deci asta este poziția ONG-urilor, vor totdeauna mai mult. Însă în acest caz, ONG-urile sunt foarte prezente, inclusiv în comisia noastră nu cred că am uh, ignorat uh, ceea ce spun ONG-urile pe această temă. Uneori, uh, ONG-urile sunt mai influente decât membrii noștri. Uneori doar. Mulțumesc. Mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor 17 octombrie, luni, la prânz. Sigur, dacă, oamenii, dacă se dorește depunerea de amendamente, se poate face acest lucru. Trecem la punctul 18. Nu au fost adresate întrebări. Punctul 19. Diverse. Există vreo problemă? Nu? Mulțumesc. Punctul 20. Următoarea întâlnire noiembrie 7 la ora 15 și 8 dimineața și seara. Ați primit uh, o notificare în legătură cu uh, ședința comună mâine cu uh, Comisia Droape cu Etiopia și uh, o altă întâlnire comună de ziua alimentației și joi dimineață împreună cu uh, Comisia de Control Bugetar. Deci ați primit informații. Mulțumesc. Președinta mulțumește interpreților. Coordon... Între... Întâlnirea, ședința coordonatorilor va avea loc la 17.30. Mulțumesc.